Calas. În încheierea acestei dezbatere au fost uh, depuse șase proiecte de rezoluții. S-a încheiat dezbaterea acestui punct și uh, votul urmează acum. Am ajuns la votarea rezoluției privind situația din Cambodgia și Laos în ceea ce privește propunerea comună de rezoluție venită din partea a șapte grupuri politice. Amendamentul 6, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7, din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Au votat toți colegii. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8, din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Atunci votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1, cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 2, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3, pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis, se respinge. Amendamentul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Se adoptă. Rezoluția în întregimea sa, în forma sa modifi- modificată, uh, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Drept urmare, celelalte propuneri de rezoluții sunt uh, caduce. Trecem acum la situația din Bangladesh, amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Acum, cred că nu mai trebuie să votăm textul original, nu? Atunci, alineatul nou textul original, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Proiectul de rezoluție în forma să modificată, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum în ceea ce privește ultimele evoluții de criminalizare a persoanelor LGBTI, domnul Posselt, domnule președinte, avem o problemă a, fundamentală. Grupul meu politic a propus un text foarte bun alternativ la, această, la acest proiect de, de rezoluție, însă acest text nu se regăsește în dosar, nu a fost tradus și este o situație care se tot repetă în ultima perioadă. Dacă există uh, proiecte de rezoluție semnate de mai, de mai multe grupuri politice, se renunță la textul uh, original. Dar dacă doar o parte a unui uh, grup politic se implică în semnarea unui text, atunci cred că plenarea este cea care trebuie să decidă dacă va fi susținut un text sau un alt text. Deci, pe viitor, aș dori să vă rog ca în situația în care un grup politic nu participă la semnarea unui proiect de rezoluție comun, ca textul uh, original al grupului politic respectiv, care este considerat a fi mai bun de acel grup politic, să fie tradus și să se regăsească în uh, dosare. Vă mulțumesc, domnule Poselt. Am luat act de cele spuse. După părerea mea, aveți dreptate și vom ține seama de această propunere din punct de vedere procedural pe viitor, atunci când vine vorba de texte care nu sunt semnate de toate grupurile politice, ca textele alternative să fie să se regăsească în aceste dos- în uh, dosare. Și doresc să subliniez faptul că domnul Posel nu a profitat prin această intervenție pentru a cere amânarea votului. Ajungem la uh, alineatul 1 din textul original. Cine stă pentru? Doamna de Kaiser? Bun, uh, bun, uh... Domnule președinte, să știți că și eu am fost uluită de această absență, pentru că deși nu vreau să votez pentru rezoluția PP-ului, mă așteptam ca această rezoluție să existe în dosar. Deci uh, chiar este o îngrijorare pentru mine. Frau Kollegin de Kaiser, Doamna de Kaiser, dacă vă interesează atât de mult, cred că uh, grupul politic PPE vă va transmite acest text. Votăm acum primul alinea din textul original. Cine stă pentru? Împotriva? Se adoptă. Alineatul 2. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că ar fi bine să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 6. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 9. Cine stă uh, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm alineatul 9. La cerere s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Vă asigur că văd foarte bine uh, de aici de sus și uh, vă atrag atenția. Cine își retrage cartela de vot înaintea închiderii votului, renunță la vot. Alineatul 10 acum. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Alineatul 11. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 12. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm alineatul 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 14, text original. Aici există un amendament oral, însă nu mi-am notat cine îl va prezenta. Domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Era doar ideea de a adăuga la alineatul 11 Rusia atunci când vorbim despre destinatari, parlamentari și uh, reprezentanții politici ai acestei țări. Deci uitasem de Rusia. Gibt es Einwände? Există obiecții? Nu? Atunci, uh, alineatul 14, textul original, cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Referința 7, uh, primul alineat, cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Considerentul B, textul original, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la votarea rezoluției întregimea sa în formă astfel modificată. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Doamnelor și domnilor, am ajuns la sfârșitul uh, sesiunii noastre. Vă urez tuturor Uh, drum bun acasă și urmează să ne revedem la Bruxelles sau peste două săptămâni la, la Strasbourg. Să încheiați ședința.